organizații de femei ar uh, folosi aceste instrumente pentru a se interconecta mai bine. Mulțumesc, doamnă comisar. Am închis această dezbatere. Votul va avea loc mâine la ora 12. Preca la de l'onorevole Marinescu. Urmează acum raportul domnului Marinescu referitor la finanțarea Uniunii Europene um,

asistena a fost destinată pentru măsuri în domeniile dezafectare întreinere i supraveghere după oprire tratarea deeurilor depozitarea i decontaminarea deeurilor i a combustibilului uzat i lucrări de demontare. pentru energie înlocuirea capacităii de producie a unităilor închise sporirea securităii aprovizionării cu energie i a eficienei energetice

predčasné odstavenie jadrových reaktorov v Vă mulțumesc, doamnă președintă. Închiderea anticipată a acestor nucleare reactoare în trei țări a împiedicat folosirea de fonduri uh, statale. De aceea, ajutorul uh, comunitar a fost absolut necesar. Studiile au arătat însă că costurile pentru dezafectarea acestor centrale au depășit uh, deja plafonul uh, planificat, deja astăzi. Sunt uh, depășite aceste costuri, deși procesul de dezafectare se află în primele faze și procesul de dezafectare va fi uh,

Domnul Balcidis are cuvântul. norėčiau pasveikinti savo... Mulțumesc. Doamnă președinte, doamnă comisar, aș dori să-l felicit pe colegul meu și să îi mulțumesc pentru buna cooperare în elaborarea acestui raport. În procesul de aderare la Uniunea Europeană, cele trei state membre au trebuit să îndeplinească obligații stricte, precum închiderea unităților nucleare dumneavoastră ați dat dovadă de solidaritate și v-ați asumat obligația de a aloca sprijin financiar pentru închiderea respectivelor unități. De asemenea, aceste fonduri au contribuit la atenuarea impactului economic și social negativ. Am înțeles că există probleme nerezolvate, care mm, sunt probleme complexe, care țin de structurile administrative din statele membre. Acestea nu ne-au permis să absorbim fondurile și cred că Comisia Europeană ar trebui să aibă aibă un rol de coordonare mai bun pentru a asigura o închidere la timp a centralelor nucleare și pentru a încuraja aceste state membre să dezvolte energie alternativă și să creeze locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul, Domnul Ferreira. Cerca de metade dos Estados da União Europeia tem Mulțumesc. Aproape jumătate din statele membre ale Uniunii Europene au centrale nucleare pe teritoriul lor și foarte multe dintre acestea sunt destul de vechi, ceea ce înseamnă că trebuie să ne asigurăm că unele dintre ele sunt dezafectate din motive de siguranță pentru a proteja sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. În cazul uh, statelor membre noi, acestea au trebuit să închidă unele uh, termocentrale uh, nucleare și uh, aceste state trebuie să se asigure că procesul de dezafectare se desfășoară în condiții de siguranță. Totuși, aceasta nu ar trebui să pună în pericol uh, utilizarea și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor. Uh, adaptarea centralelor și producerea energiei necesare pentru a înlocui energia nucleară, astfel încât să existe o sursă de aprovizionare cu energie. Acest raport trebuie să țină de asemenea seama și de consecințele sociale. Pe lângă problemele de siguranță uh, de dinaintea, uh, din timpul și după dezafectare, se pune problema locurilor de muncă care trebuie protejate. Mulțumesc, domnul Pașcu správa pána poslanca marinescu Raportul domnului Marinescu se referă, la dezafectarea centralelor nucleare și Um, în uh, Slovacia are un, uh, o centrală nucleară construită după modelul de la Cernobul, care a fost îmbunătățită de firme franceze și germane. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică au ajuns la concluzia că această centrală din Bohunice, din Slovacia, ar putea să funcționeze în alți 30 de ani. În ciuda acestei situații, pentru a liniști situația din Austria, Slovacia a fost de acord cu faptul, cu închiderea anticipată a reactorilor 1 și 2 de la centrala Bohunice. Contribuția europeană financiară la procesul de dezafectare, după părerea noastră, nu reprezintă decât o uh, încercare de a compensa uh, lucrurile pierdute de Republica Slovacă ca urmare a acestui fapt. Vă mulțumesc. Doamna comisar Reding are cuvântul. Doamna pre- președinte, Comisia salută raportul din proprie inițiativă al Parlamentului cu privire la uh, finanțarea eficientă și eficace mm, în domeniul dezafectării centralelor nucleare. Știți că siguranța reprezintă o prioritate absolută pentru Uniunea Europeană și de aceea Comisia acordă o importanță deosebită eforturilor care facilitează dezafectarea centralelor nucleare care au fost considerate că nu pot fi modernizate pentru a îndeplini standardele de siguranță. Dați-mi voie să vă spun că împărtășim cu Parlamentul multe dintre punctele de vedere exprimate în raport. Suntem de acord că statele membre trebuie să prezinte de planuri detaliate de dezafectare și o planificare solidă financiară pe termen lung. De asemenea, credem că este esențial ca fondurile să fie alocate pentru activitățile de dezafectare, iar Comisia are un rol de important de jucat pentru a asigura o monitorizare strictă a utilizării fondurilor. Comisia crede în aplicarea strictă a principiului poluatorul plătește. Suntem uh, de aceeași părere cu Parlamentul că operatorii centralelor nucleare trebuie să se asigure că resursele financiare pentru dezafectare sunt deja alocate în uh, perioada operațională a centralei această dezafectare trebuie să fie cât mai sigură cu putință și să fie monitorizată cât mai uh, atent. Iar monitorizarea fondurilor este de asemenea importantă. Totuși, uh, raportul se concentrează pe eficiența și eficacitatea finanțării Uniunii Europene în domeniul dezafectării. Comisia ar dori să vadă în diferite părți ale raportului că există o recunoaștere totală uh, a faptului că obiectivul a fost de de a ne asigura că reactoarele sunt închise și rămân închise din motive de siguranță nucleară. Credem că îndeplinirea acestui obiectiv este un element esențial de luat în considerare atunci când se evaluează eficiența și eficacitatea finanțării Uniunii Europene. Comisia consideră că este important uh, să se clarifice că sprijinul Uniunii Europene nu avea ca scop acoperirea costului total al dezafectării și nici compensarea tuturor consecințelor economice. Sprijinul Uniunii Europene avea ca scop să contribuie la compensații doar în în uh, fazele incipiente ale dezafectării. Comisia subliniază că statele membre uh, sunt cele care suportă responsabilitatea pentru dezafectarea centralelor nucleare iar o planificare pe termen lung este responsabilitatea statelor membre care uh, trebuie să elaboreze grafice de timp și estimări de cost pentru finalizarea dezafectării. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului și să mulțumesc și Parlamentului pentru această dezbatere care are loc în momentul potrivit, pentru că în contextul tragediei de la Fukushima această dezbatere a devenit foarte pertinentă